acestei uh, ședințe. Miercuri vom semna 10 acte legislative împreună cu Consiliul, acte legislative care au fost adoptate conform uh, procedurii ordinare legislative și și aceste texte vor fi uh, publicate la sfârșitul acestei uh, ședințe. Și acum modifica, adoptarea respectiv modificarea